So. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, mă bucur să vă transmit faptul că conferința președinților a decis să acorde premiul Saharov lui Nadia Murat și Doamnelor și domnilor, cele două laureate